Uh, dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Uh, dear colleagues, I would like to start the... Uh, haideți, dragi colegi, să începem ședința. Înainte de toate, haideți să începem cu punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Aș dori să vă spun de asemenea că la cererea domnului Omar J. Punctul 4 a fost uh, scos de pe ordinea de zi, iată de ce întâlnirea a fost amânată pe ora 10, ca de obicei întâlnirea noastră este uh, difuzată pe internet și, de asemenea, asistenții trebuie să țină cont de faptul că alocarea timpului are, ca de obicei, uh, un caracter indicativ, orientativ, s-ar putea ca chiar să terminăm mai repede, vă rog să vă informați eurodeputații de acest lucru. Dacă nu există obiecții, consider ordinea de zi ca fiind adoptată. Aș dori să trec la punctul 2, adoptarea procesului verbal al reuniunii din noiembrie. Reuniunile de pe 18 noiembrie și de pe 27 și 28 noiembrie. Procesul verbal a fost pus la dispoziția dumneavoastră. Dacă nu există obiecții eh, care să fie ridicate în timpul întâlnirii, procesul verbal va fi considerat ca fiind adoptat la finele acestei întâlniri. Trec la punctul 3, comunicări ale președintei. Hotărârile coordonatorilor vor fi comunicate ulterior. Nu uh, vă pot spune nimic, prin urmare, deocamdată. Nu mai există alte comunicări de făcut. Punctul 4 a fost anulat, după cum știți, așa că trecem la punctul 5. E vorba de regulamentul delegat al Comisiei privind codul de conduită european pentru uh, parteneriat în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene. Aș dori să vă comunic că acest regulament delegat a fost trimis Parlamentului pe data de 7 ianuarie în toate limbile. Prin urmare, cele două luni pe care Parlamentul le are pentru a-și exprima obiecțiile se vor încheia pe data de 10 martie. Dacă dorim să ridicăm obiecții în calitate de Parlament, va trebui să adoptăm o rezoluție care să treacă prin procedura relevantă a comisiei noastre, în conformitate cu regulamentul existent. Dacă nu uh, ne opunem regulamentului, trebuie să vedem astăzi dacă putem da un răspuns favorabil comisiei și solicitării acesteia de a recurge la procedura anticipată de uh, neridicare a obiecțiilor, lucru care ar accelera întregul proces. Doresc acum să deschid dezbaterea Încep prin a da cuvântul comisiei. Domnul Nicolas Martin reprezintă comisia astăzi. să ne va prezenta pe scurt despre ce e vorba în acest regulament delegat. Nicolas, ai cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dați-mi voie să vă ofer câteva informații legate de fundalul acestui regulament. Parteneriatul este un principiu de lungă durată care stă la baza politicii de coeziune și cred că putem fi cu toții de acord că este o componentă importantă care asigură succesul politicilor de coeziune. Implicarea tuturor partenerilor uh, face ca aceștia să-și asume reușita programelor și în acest fel ne asigurăm uh, că în cele din urmă programele vor fi încununate de succes. Iată de ce uh, Comisia a venit cu uh, regulamentul privind dispozițiile comune și care a introdus codul de conduită european. Pentru că evaluările au arătat că, deși acest principiu există de multă vreme, felul în care a fost pus în aplicare diferă. Diferă foarte mult în ceea ce privește eficacitatea acestuia. Și asta din mai multe motive. De pildă, diferitele cadre instituționale, diferitele tradiții și uh, diferita capacitatea fiecărui partener. De asemenea, ține și de voința fiecăruia de a concretiza parteneriatul. Iată de ce ideea din spatele codului de, codului de conduită era de a crea un set de uh, standarde minime care să promoveze bunele practici în toate regiunile și în cazul tuturor programelor. După cum bine știți, a fost un punct delicat în cadrul negocierilor. Cu toate acestea, regulamentul privind uh, dispozițiile comune, așa cum a fost el adoptat, ei conferă Comisiei competențele de a adopta acte delegate. Și ne bucurăm că Parlamentul ne-a oferit sprijinul său în ceea ce privește această parte a pachetului. Regulamentul spune că, că Comisia trebuie să adopte uh, această inițiativă până pe data de 18 aprilie. După cum doamna președintă a afirmat, uh, Comisia a notificat Parlamentul pe data de 7 ianuarie și uh, este de altfel prioritatea numărul 1 în ceea ce ne privește pentru actele delegate, pentru că joacă un rol foarte important în pregătirea acordurilor de parteneriat și programelor. Ne apropiem de ultima sută de metri și ideea era ca actele delegate să fie comunicate cât se poate de repede. În ceea ce privește fondul, am uh, dat curs prevederilor uh, complicate care apar în articolul 5 uh, a regulamentului privind dispozițiile comune, am să vă prezint pe scurt principalele elemente. În primul rând, identificarea partenerilor reprezentativi. Aici s-a introdus un concept nou, acela al organizațiilor umbrelă. Este foarte important ca aici să fie incluși acei parteneri care sunt cu adevărat relevanți. Și la nivelul acordurilor de parteneriat care acoperă întreg statul uh, membru este de a recurge la organizațiile umbrelă. Organizații care reunesc uh, parteneri uh, foarte variați într-un singur cadru. Nu este un concept definit, precis, este însă un concept detaliat Bineînțeles, în fiecare stat membru, um, acest concept de um, organizație umbrelă uh, va uh, însemna un lucru diferit, dar lucrurile sunt foarte clare. De asemenea, acolo sunt uh, unde sunt create gecturi în uh, cadrul unui uh, program teritorial, de cooperare teritorială, um, elementul, componenta de cooperare teritorială trebuie să fie inclusă și trebuie să facă parte din strategia macroregională. Am inclus de asemenea bune practici și principii pentru implicarea partenerilor. Ne referim aici la consultarea partenerilor, de pildă, pentru ca aceștia să beneficieze de informațiile relevante la momentul oportun, pentru că aceștia să dispună de asemenea de suficient timp și pentru a putea um, partenerii să-și prezinte reacția. În plus, implicarea partenerilor trebuie detaliată pentru ca Comisia să poată evalua dacă această implicare respectă prevederile articolului 5 din regulamentul privind dispozițiile comune. De asemenea, vorbim și uh, de Comitetul de Monitorizare, pentru că acesta gestionează în cele din urmă parteneriatul. Este foarte important ca membrii Comitetului de Monitorizare să fie bine aleși și ca acesta să funcționeze în mod eficient. Nu am venit cu niște reguli exhaustive, însă am prezentat elementele de care trebuie să se țină cont, elemente care oferă o orientare pentru bunele practici în acest domeniu. Vorbim apoi de implicarea partenerilor în acordul de parteneriat prin cererea de ofertă, prin monitorizare, evaluare. Am venit cu principii în acest sens pentru că aici poate surveni un conflict de interese, lucru foarte important care trebuie prevenit. Și un alt aspect care se referă încă o dată la capacitatea partenerilor, trebuie să ne asigurăm că autoritatea de gestiune recurge la fondurile de asistență tehnică, acolo unde e nevoie, pentru a uh, Um, consolida și incrementa capacitatea partenerilor unde e nevoie. Este foarte important, prin urmare, ca autoritatea de gestiune să analizeze nevoile partenerilor, după care, bineînțeles, să recurgă la fondurile de asistență tehnică pentru a dezvolta programele de parteneriat. Iată un lucru care trebuie să se desfășoare în permanență pe fundalul acordurilor de parteneriat. Vorbim de asemenea de rolul Comisiei în diseminarea cunoștințelor acumulate, vorbim uh, de pildă de difuzarea ideii de comunitate europeană, de uh, punerea în aplicare a parteneriatelor, de crearea unor foruri unde se pot face schimburi de bune practici pentru a consolida capacitatea. Bineînțeles, uh, acest aceste inițiative au un caracter voluntar în ceea ce privește participanții, însă răspunderea Comisiei este aceea de a crea și sprijini toate aceste inițiative. Iată rezultatul consultărilor care s-au desfășurat deja de luni bune. Am atins uh, obiectivele pe care ni le-am stabilit la articolul 5 și um, cred că principiile pe care le aveți înaintea dumneavoastră ne vor ajuta să facem din uh, parteneriat un instrument eficient în toate regiunile, atât pentru programe cât și pentru acorduri de parteneriat. Am uh, adoptat acest, această inițiativă și ea va intra în vigoare după perioada de așteptare de două luni, cu excepția cazului în care îmi cer scuze, în cazul în care cele două instituții nu obiectează, Comisia consideră că aici uh, e vorba de un act delegat care ar trebui să intre în vigoare cât se poate de repede, pentru că joacă un rol important în pregătirea acordurilor de parteneriat și programelor. Iată de ce Comisia a înaintat o cerere formală în scris prin care cere Parlamentului să ia măsurile necesare pentru uh, a atinge acest obiectiv de o um, intrare în vigoare accelerată. Vă mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc foarte mult comisiei. Aș dori acum să dau cuvântul raportorilor. Dați-mi voie să vă uh, comunic un lucru de care am uitat la început. Când am primit documentul pentru a pregăti mai bine dezbaterea, secretariatul a folosit procedura înscris, informându-vă că membrii Comisiei Regii pot exprima cerințe formale în ceea ce privește prelungirea termenului, termenului limită de ridicare a obiecțiilor referitor la actul delegat. Și aș dori să vă comunic că nu am primit cerințe de acest fel. Iar acum am să dau cuvântul raportorilor. Cine ia cuvântul înainte? E întotdeauna un dans între voi doi. Cine ia primul cuvântul? Da, domnul Van Nistelrooy. Um, ieri am avut uh, întâlnirea uh, pregătitoare pentru dezbaterea de azi și am ajuns la concluzia că s-ar putea să iau eu uh, cel din tâi cuvântul. Acest act delegat e primul într-o serie de acte delegate care să fie adoptate sau cel puțin dezbătute În această situație e vorba de un act delegat uh, cu o istorie destul de cunoscută. Uh, vă aduceți aminte de dezbaterile purtate în timpul președinției cipriote, în cadrul trialogurilor. Și de altfel, a fost unul din primele puncte pe care le-am supus dezbaterii. Am uh, hotărât cum formulăm articolul 5 și, de asemenea, am fost de acord cu documentul de lucru al Comisiei și hotărâsem, de asemenea, că codul de conduită să uh, fie sub forma unui act delegat. Acum trebuie să privim fondul, să vedem dacă principalele idei au fost preluate, au fost introduse în, capitele în capitolele relevante și dacă oferă suficiente lămuriri uh, destulă transparență, așa cum ne dorim să oferim partenerilor. Textul, în forma sa actuală, se aliniază la cele stabilite referitor la principiul parteneriatului, se alinează la principiile asupra cărora ne pusesem de acord deja în urmă cu un an. Vă aduceți aminte cu toții acordul și uh, bucuria noastră uh, în fața dorinței statelor membre de a uh, colabora și de a conlucra în spiritul ideii de cod de conduită, cu toate că regulamentul nu fusese încă aprobat. Dacă aruncăm o privire asupra fondului, um, ne bucură această lămurire a textului, această clarificare, Nu credem că trebuie făcute adăugiri. Colegii nu au venit cu completări în cadrul procedurii uh, pe care am desfășurat-o. În timpul procedurii ni s-a oferit posibilitatea de a um, accelera procedura de a nu ridica obiecții și uh, dacă colegii nu au nimic împotrivă sau dacă aceștia nu vin cu observații sau colegii din alte comisii, vom da curs acestei proceduri pentru a nu pierde timp. În cursul zilei de astăzi uh, vom uh, discuta cu uh, domnul comisar în ceea ce privește măsurile pentru acordurile naționale de parteneriat, pentru a vedea cum funcționează totul, dar din punct de vedere juridic acesta este contextul fundal pe care uh, ar trebui să-l acceptăm cât se poate de repede. Dacă există nelămuriri, poate le putem clarifica deja imediat. Dar propunerea noastră este de a recurge la procedura de uh, neobiectare în uh, această situație. Poate Comisia crede că Parlamentul întotdeauna își va da acordul, dar nu. Subliniez, e vorba doar de această situație. E de asemenea o bună ocazie pentru toți cei care au lucrat intens la acest subiect să înceapă în forță în 2014. Uh, Constanța, nu știu dacă am uitat ceva, cred că am spus tot. Da, iată, acesta este mesajul nostru deocamdată și o rog pe doamna Hübner să ne explice care vor fi următorii pași. Thank you, Constanze. Mulțumesc, Constanze. Lambert n-a uitat absolut nimic, dar vreau să folosesc această ocazie pentru că uh, Astăzi îi văd pentru prima oară în anul acesta pe mulți dintre colegii noștri. Vreau să vă urez la mulți ani, vreau să vă urez un an bun și plin de succes 2014. Anul acesta avem însă alegerile pentru Parlamentul European și activitatea pe care o mai avem de îndeplinit, indiferent de în ce grup și familie politică facem parte, este, aceasta este deci un argument să mergem la vot să încercăm să dăm un semnal foarte puternic pentru ca să putem îmbunătăți în același timp și parteneriatele. Cred că se poate să fim cu toții de acord cu ceea ce a spus Lambert, eu cel puțin sunt foarte de acord. Mulțumesc! Mulțumesc, vreau să dau cuvântul acum raportorilor din umbră, dacă doresc să vorbească. Da. Elizabeth Schröter. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și pentru ideea pe care ați avut-o de a face procedura, așa cum ați uh, spus dumneavoastră. Vreau să salut această procedură. Este absolut uh, legitim, avem foarte mult timp să ne uităm la toate detaliile, să discutăm cu colegii și după aceea să le dăm uh, înapoi un feedback. Și de-abia după ce am discutat la grup putem să mai luăm o decizie. Mi se pare că procedura scrisă, în contextul în care suntem într-o campanie electorală în curând și multe lucruri se vor întâmpla în același timp. Mi se pare o procedură foarte bună, foarte rațională. Astfel vom putea să pregătim și pendelete toate activitățile, vom avea o poziție foarte clară, chiar dacă după aceea va trebui să o repetăm la comisie, dar poziția grupului va fi foarte clară și de aceea va fi și verificat. Uh, apoi când vom da feedback-ul către secretariat, măcar știm că totul a fost verificat. Iată de ce mi se pare, deci, că pentru tot ce avem de făcut în acest an, cea mai bună procedură, cea mai eficientă posibil, vreau doar să subliniez acest lucru. Acum, al doilea, a doua laudă, aș vrea să o adresez comisiei. Este vorba de o punere foarte bună în aplicare a ceea ce am discutat noi aici. Cred că am negociat deja destul de mult pe acest dosar, iar prezența Comisiei la toate aceste negocieri a arătat că și Comisia a înțeles ce există în spatele fiecăruia din aceste texte și, după părerea mea, a pus în aplicare perfect toate, a, toată această înțelegere. Având în vedere situația, deci, pot spune că ne-am verificat reciproc, știm cât de dificil a fost la început. Cred, deci, că am ajuns la un text foarte echilibrat și m-aș bucura dacă am putea să îl adoptăm cât mai repede la Consiliu. M-ar interesa din partea Comisiei să știu care este calendarul acestor uh, proceduri care urmează. Noi știm, de fapt, care este situația juridică, știm toate detaliile, care țin de acest regulament. Totuși, este bine dacă și statele membre știu care sunt detaliile din uh, regulamentul acesta și care sunt detaliile din uh, codul de conduită pentru ca să putem avea aceeași informație. E bine și ca partenerii să primească cât mai repede toate aceste detalii pentru că și ei trebuie să înțeleagă mai întâi care sunt toate regulile. Ei vor trebui să respecte toate aceste reguli și deci mi s-ar părea foarte bine dacă am putea să ajungem cât mai repede la o adoptare. Punctul 3. Mi s-ar părea foarte bine dacă apoi când a adoptat Consiliul textul, Comisia să își folosească toate mijloacele de conștientizare a opiniei publice și să facă o formare pentru parteneri, pentru ca aceste măsuri să poată fi puse în aplicare cât mai repede. Avem deja experiență noi cu ce vedem în acest regulament, cu programele pe care le aplicăm deja și vedem că, de fapt, în ceea ce privește programele operaționale, cunoștințele nu sunt întotdeauna perfecte, nu se știe exact cum arată aceste directive sau aceste regulamente în detaliu. Iată de ce cred că Comisia ar putea să-și folosească puterea de convingere și puterea de conștientizare pentru ca partenerii să citească și actele din decembrie, documentele pe care le avem uh, acum și să vadă diferențele. Mi se pare important, mai ales la actele delegate, și aici e vorba și la, de acesta, dar și de următoarele, ca acestea să se publice cât mai repede. Acest cod de conduită însă reglementează și rolul societății civile și de aceea este foarte bine primit, cred eu, în societate. Eu sper, deci, ca și Comisia să poată să facă o campanie de conștientizare și de PR în legătură cu acest nou subiect, pentru ca toată lumea care va avea de-a face cu subiectul să poată cu adevărat să-l cunoască. Mi se pare că avem foarte multe organizații care în statele membre ar putea să fie sensibilizate și care ar putea să folosească toate aceste mijloace pe deplin, pentru că altfel va rămâne doar o hârtie și nu va putea fi pusă în aplicare. Trebuie să primească viață acest document și cred că poate să și zboare, ca să spun așa. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care au activat pentru ca aceasta să fie posibil. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, nu știu, doamne, comisia, ce ați făcut lui Elizabeth Schröter, că aveam foarte multe lucruri care mă, mă fac să mă simt bine și una dintre ele este că doamna Elizabeth Schröter e fericită și mulțumită. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru această unică oportunitate. Dacă dorește altcineva să vorbească în numele altor grupuri politice, dacă nu, trecem la lista de vorbitori. A, ah, da, te rog, de la ECR, da. Mulțumesc, vreau să continui în limba mea maternă, dacă îmi permiteți. Lambert, aștept să spui căștile. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să mulțumesc că și Lambert și-a pus căștile pentru ca să poată să mă înțeleagă. Vreau să spun că cred că am făcut acum tot ce se putea face, pentru că activitățile care trebuiau îndeplinite până la sfârșitul anului s-au îndeplinit. Negocierile despre contractele de parteneriat sunt, după părerea mea, foarte avansate. Avem exemple bune din țara mea, de exemplu, unde am discutat foarte mult cu ministerele, am negociat foarte mult, ba chiar și cu comisia, ne-am consultat despre situația de la noi din țară, dar încă nu avem uh, varianta finală uh, a codului uh, de conduită. De aceea aș vrea să vă spun că m-aș bucura dacă am putea să primim calendarul pentru ca să știm exact când vom primi materialul în ultima sa versiune și când se va vota acest document în fine. În ceea ce privește comunicarea foarte, uh, foarte bună, reciprocă și faptul că toate părțile au venit uh, în întâmpinarea celorlalți pentru ca să ajungem la un rezultat, pot spune că, într-adevăr, uh, unele din variantele dinainte nu diferă de ultima variantă, și de aceea cred că se poate ajunge foarte repede la o încheiere a negocierilor cu privire la contractul de parteneriat. Mă bucur foarte tare de stadiul acesta și mulțumesc foarte mult și pentru faptul că ați fost foarte comunicativ. Nu am absolut nicio obiecție. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să dau cuvântul lui Ian Ulbricht atunci. Da, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, Vreau să vă spun că am urmat linia propusă de raportori în aceste proceduri foarte clare și foarte simple, nicio problemă. Însă, întrebarea mea către comisie astăzi, pentru că discutăm despre legislație și le discutăm uh, despre o realitate care există și lucrurile se întâmplă totuși, din câte știm noi, patru state membre și-au trimis deja acordurile de parteneriat, deci Întrebarea mea către comisie este care va fi procedura odată ce se aprobă codul de conduită atunci când deja anumite contracte de acorduri de parteneriat au fost trimise. Este o procedură deja antamată. Deci ce putem spune față de ceea ce s-a făcut deja de către unele state membre, de exemplu Polonia, care a trimis deja acordul de parteneriat dacă, de exemplu, nu corespunde cu codul de conduită care încă nu s-a aprobat. Eu nu cred că va fi cazul să existe discrepanțe, dar cred că s-ar putea să fie două cazuri, una ex post, una ex ante, la cei care au trimis și cei care n-au trimis. Deci vreau să știu, în funcție de codul de conduită, s-ar putea să spuneți unor state membre că acest document nu este corect și trebuie să-l și îl veți trimite înapoi statului membru? Știu că e o întrebare foarte tehnică, dar noi trebuie să ne ducem la noi în țară și oamenii ne întreabă ce se întâmplă cu acordul nostru de parteneriat dacă codul de conduită nu este încă gata. Mulțumesc! Da, despre aceasta am discutat și noi și am cerut uh, de la statele membre și de la Consiliu un angajament, dar sigur că Comisia trebuie să vadă dacă se respectă codul de conduită. Vreau să-i dau uh, cuvântul acum lui Cornelia Ernst veți fi surprinși, dar uh, și eu consider că acest act este bun și stânga consideră că acest act delegat este foarte bun. Știți că noi de obicei suntem foarte critici față de aceste acte delegate, dar mi se pare unul foarte bine conceput. Am fost foarte uimită chiar, foarte concret, în fine, ceva concret, foarte bine. Am uh, două întrebări. O întrebare a stângii, bineînțeles, uh, care se referă la um, reprezentanții de în anumite interese. Aș vrea să știu, de exemplu, ce se întâmplă cu acele organizații umbrelă. Ce înseamnă, de fapt, organizația umbrelă? Înseamnă că cei care nu sunt organizați nu au nicio șansă, numai partenerii relevanți au o șansă, nu știu, nu este foarte simplu. Știu că nu pot să fie fiecare asociație de pompieri reprezentată, înțeleg, dar mă întreb ce se întâmplă cu ceilalți. Altceva ce m-ar interesa, mă gândesc, de exemplu, la organizațiile care se ocupă de non-discriminare, um, ce, ce se întâmplă în acest context și m-ar interesa și ce se va face cu um, programele operaționale care sunt gata deja și uh, ce se întâmplă cu cei care au trimis deja acordurile de parteneriat, cum facem cu cei care au deja astfel de acorduri care sunt funcționale. Dar pe total să știți că mi se pare că este foarte concret, foarte clar și n-am găsit uh, lacune mari pe care să le critică, ceea ce nu este întotdeauna cazul. Mi se pare foarte bine lucrat acest act. Jens. Jens, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu sunt foarte fericit astăzi și știu că în Suedia, de exemplu, regiunile, autoritățile locale, partenerii sociali sunt foarte bucuroși să aibă codul de conduită și știu despre ce este vorba în el și îl așteaptă. În 2013, de exemplu, au criticat guvernul pentru că nu lucrau în spiritul acestui cod. Da, și tu, și tu ai criticat, da, și eu. Și în Suedia există o discuție foarte mare în momentul de față despre aceasta. Deci m-ar interesa foarte mult să știu uh, cum va răspunde Comisia la întrebarea lui Ian Ulbricht. Într-adevăr, avem și noi o discuție foarte mare în acest sens. Sunt bucuros să aflu de asistența tehnică de care a vorbit Comisia, pentru că deja de 10-12 ani discutam cum să folosim această asistență tehnică pentru ca să susținem parteneriatele și organizațiile care se ocupă de parteneriate. În Suedia, majoritatea fondurilor merg la administrația publică, la autoritățile de management și este ajutorată, este ajută deci activitatea acestora. Deci e important să vedem cum va funcționa această asistență tehnică atunci pentru ca să îmbunătățim parteneriatele. Sunt foarte bucuros și sper ca să fie o procedură foarte rapidă și la Consiliu. Mulțumesc! Uh, thank you uh, very much. I don't have... Mulțumesc. Nu știu dacă mai dorește cineva. Victor, te rog. Thank you so much. In this general... Mulțumesc foarte mult în această atmosferă generală de fericire nu aș vrea decât să menționez două lucruri. În primul rând, este un document foarte bun. Probabil că ar fi un document și mai bun dacă am avea într-o fază de proiect conținutul documentului ca să prevenim orice îmbunătățire potențială. Oricum, mi se pare un document foarte bun. Am două îngrijorări mici în legătură cu o non-menționare explicită al rolului structurilor asociative la nivelul autorităților locale și regionale și a actorilor la nivelul acesta, pentru că numai cele mai importante sunt menționate și a doua rezervă este legată de posibilitatea de a folosi programele de asistență tehnică pentru a construi un fel de programă națională pentru formarea profesională a persoanelor care sunt uh, implicate în procesul de implementare. Am discutat cu dragul meu coleg Lambert de mai multe ori cu experții de la Banca Mondială. Este absolut esențial să putem construi măcar în unele state membre care au um, probleme cu uh, capacitatea administrativă și instituțională, o formă de structură, o o structură de experți care să fie în afara influențelor politice. Cred că putem să o numim o formă de administrație europeană pentru ca să putem uh, proiecta și implementa proiecte și să putem îmbunătăți capacitatea statelor membre și a regiunilor de a avea acces la aceste posibilități într-un fel inteligent, pentru că vedem în anumite state membre cum se întâmplă când nu este bine construit acest acces. E nevoie, deci, de un acces cât se poate de consecvent pentru ca să existe un acces bun la politica de coeziune. I-am scris o scrisoare la lui Peter Bekovic și acum această scrisoare va trece la domnul Boimans, care este directorul care se ocupă de capacitatea administrativă și instituțională. Pentru că, în general, eu zic că este posibil, dar aș vrea să știu dacă, odată ce un astfel de proiect cu o programă națională și cu o revizuire la jumătatea perioadei, cu un examen, o examen sau un test la sfârșitul perioadei și uh, cu o testare a experților care au fost uh, pregătiți în acest sens, va putea să-și arate rezultatele pentru public și să vedem cât va fi perioada în care va trebui să avem o, un regulament obligatoriu pentru ca statele membre să poată să facă ceva în acest sens. Aș vrea să, să închid spunând că Fondul Social European, de exemplu, cu el este foarte frumos să îmbunătățim capacitatea administrativă, dar în foarte multe cazuri, cel puțin în România și nu numai în România, de fapt e vorba mai mult de socializare, adică oameni se întâlnesc, care discută lucruri, dar cei pe care ar trebui cu adevărat să existe un impact pozitiv în ceea ce privește capacitatea, capacitatea de absorpție și felul în care această absorpție a fondurilor ar îmbunătăți viața cetățenilor. De fapt, aceia sunt autoritățile de management, autoritățile care pun în aplicare aceste programe și care lucrează la primării sau în administrația locală. Asta este ceea ce voi cere eu Comisiei acum și aș fi foarte bucuros, aceasta ar adăuga la fericirea generală din sală, dacă Comisia ne-ar putea da foc verde pentru un astfel de program de training, pentru că ni se pare foarte util. Mulțumesc! Uh, thank you, Victor. Mulțumesc, Victor! Înainte să dau cuvântul... Sean, nu vrei să vorbești, nu? A, vrei să spui același lucru. Bine. <laughs> Bine. Eu eh, sunt bucuros, spune domnul Sean. Mai am un punct uh, de informare către dumneavoastră și după aceea o să rog pe Nicola să facă câteva cu, uh, comentarii. Noi nu am primit de la nicio comisie în momentul de față comentarii, însă am primit trei comentarii de la secretariat. Deci există anumite chestiuni importante pe care le-am transmis raportorilor, le-am analizat uh, la secretariat am cerut serviciului uh, juridic să-și dea avizul în legătură cu aceste trei comentarii pe care le-am primit pentru ca să vedem dacă acestea aduc un element uh, grav în discuția noastră care să justifice obiecțiile sau reacția aceasta. Și, din câte am înțeles eu, comentariile serviciului juridic sunt că nu există nicio justificare de a obiecta pe aceste trei puncte, care mie mi se par minore de altfel și câteodată nu nejustificate. Deci, uh, cerința mea, rugămintea mea ar fi la Nicolas dacă ar putea să clarifice dacă care este părerea Comisiei în legătură cu aceste trei comentarii care au venit de la Secretariatul Comisiei EMPL de ocupare. Am invitat-o pe raport doamna Moran Chartier și pe Alan Kosher, dar nimeni n-a venit, Adam Kosher, dar nimeni n-a venit, deci aș vrea să mi adresez întrebarea acum lui Nicolas de la Comisie. Yeah, thank you, Chair. Um, so, to... Mulțumesc, doamna președinte. Pentru a răspunde întrebărilor care au fost ridicate, poate voi începe cu um, noțiunea de organizații umbrelă și de riscul ca organizațiile mici să, um, să fie defavorizate dacă nu fac parte din aceste organizații umbrelă. Uh, Cred că, așa cum am spus deja, acest este important pentru acordul de parteneriat la nivel, la nivel național. Pentru a avea un parteneriat eficient trebuie limitate numerele Nu, poate exista, nu pot exista 300 de parteneri într-un um, astfel de acord. E vorba de asigurarea reprezentativității. Și conform articolului 3 aliniatul 2 din actul delegat, este vorba despre ușurarea implicării putem lărgi această implicare dacă există o organizație umbrelă. Dar este doar o posibilitate, nu este o cerință. Există foarte multe exemple pe care le puteți vedea în legătură cu sindicatele. Există o confederație a sindicatelor la nivel național care, din acest punct de vedere, e asemănătoare unei organizații umbrelă și aceasta poate asigura uh, implicarea și reprezentarea membrilor ca parte din această organizație. Un alt exemplu ar fi cel legat de administrația locală. Poate exista o asociație de autorități la locale, astfel încât să se asigure reprezentarea acestora. Încercăm să facem um, să fie foarte transparent și foarte explicit ceea ce s-ar putea întâmpla. Este un, un mod de a asigura reprezentarea în loc să facem alegere și să, să ca unele, unele organisme să fie reprezentate și altele nu. din partea secretariatului și din partea Emplă. Am, încep, am încerc să răspund în introducere. Nu definim această organizație umbrelă, ci doar introducem conceptul. Unul dintre parteneri, autoritățile publice, au stabilit o organizație prin care pur și simplu își pun la comun interesele. Despre asta vorbim. Și acest lucru, desigur, poate apărea sub diferite forme în diferitele statele membre, state membre, dar conceptul este clar, nu e vorba de o definiție restrictivă din punct de vedere juridic. Sperăm că acest concept nu va pune probleme. În ceea ce privește întrebarea lui Ianul Prift, Desigur, e o altă chestiune sensibilă din timpul negocierilor. Statele membre sunt îngrijorate că ar fi ceva retroactiv, pentru că, prin definiție, acesta ar intra în vigoare, codul de conduită ar intra în vigoare după um, actul de bază. dar statele membre, conform articolului 5, trebuie să respecte principiul parteneriatului, articolul 14, aliniatul 2 din regulamentul privind dispozițiile comune, spune că acordul de parteneriat trebuie pregătit în cooperare cu partenerii, conform articolului 5. Doamna președinte s-a referit la declarația care a fost făcută pentru a orienta statele membre și pentru alegerea acestora să să respecte obiectivele când pregătesc programele și acordul de parteneriat. Conform articolul 14 din, uh, uh, din uh, dispozițiile comune, statele membre trebuie să ofere informații cu privire la modul în care a fost respectat acordul de parteneriat. Actul delegat dă mai multe detalii cu privire la aceste informații și acest lucru ar trebui aplicat. Nu am... Ad- nu, când va intra în vigoare, nu se va fi adoptat niciun acord de parteneriat. Deci e, e clar că nu putem uh, lua fiecare cuvânt din codul de conduită care are legătură cu uh, consultările trecute, nu putem sta ca fiecare dintre acestea să fie respectate. Dar putem avea dar nu ni se pare că există o contradicție și că în practică există lacune. Uh, statul membru trebuie să fie respectat articolul 14 în ceea ce privește pregătirea acordului de parteneriat, să fie existat o consultare cu partenerii. Acest lucru va trebui explicat de statele membre în ceea ce privește informațiile pe care acesta trebuie să le ofere și considerăm că este o bază adecvată și că nu pune niciun fel de problemă în practică și vom respecta uh, ceea ce se prevede în um, regulamentul privind dispozițiile comune și în declarație, în ceea ce privește caracterul non-retroactiv. Nu vom încerca să stabilim niște standarde pe care nu le vom putea respecta, deoarece codul de conduită va intra în vigoare numai în săptămânile următoare. În ceea ce privește informațiile despre acesta, desigur, împărtășim um, părerea că Comisia trebuie să se asigure că există um, o înțelegere um, extinsă. Am încercat să facem acest lucru prin eforturile pe care le-am făcut pentru adoptarea actului delegat. Dorim să folosim dispozițiile din acesta pentru a face tot ce ne stă nouă în putință. Vom Uh, integra acest lucru în procesul de monitorizare, în, uh, din punctul de vedere al rolului nostru în programe. Vom conlucra cu statele membre pentru a ne asigura că această monitorizare este eficientă și vom um, încerca să ne asigurăm că codul de conduită este respectat în fiecare program în statele membre. Acesta nu trebuie să rămână numai un document, ci ar trebui să aibă rezultate, deoarece, până la urmă, trebuie să să ne dăm seama de valoarea parteneriatelor pentru, programe, pentru a avea programe de calitate. Cred că a mai fost um, un aspect legat de um, legătura cu um, articolul 6, aliniatul 3 din um, fondul, um, fondurile structurale. Uh, nu, nu este aceeași formulare ca și a, în articolul 6, aliniatul 3, dar acest uh, lucru nu credem că este atât de important. Această formulă. nu era intenția noastră de la început ca formularea să difere față de articolul 6, aliniatul 3. Aici se vorbește despre programele relevante deci este vorba de folosirea resurselor din fondurile structurale europene pentru programele specifice, pentru partenerii sociali, pentru organizațiile non-guvernamentale atunci când este nevoie. Deci nu cred că această formulare va crea vreo problemă. Mulțumesc. Mulțumim, uh, Nicolas. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem acum este să cădem de acord asupra ceea ce s-a propus uh, și um, asupra procedurii de neobiectare. Este cineva împotriva acestei proceduri de neobiectare? Nu, nu este nimeni împotriva acestei, deci, acestei proceduri, deci trebuie să uh, informăm printr-o scrisoare președintele comisiei. Trebuie să știm ce se va întâmpla până la terminarea celor două luni voi trimite scrisoarea la conferința președinților comisiei, domnul Len va prezenta această scrisoare, orice președinte ar putea prezenta o obiecție. Dacă nu va fi nicio obiecție la conferința președinților comisiilor, atunci um, și în plenară membrii grupurilor politice vor avea dreptul de a obiecta. Trebuie, deci, să rămâneți vigilenți, să vorbiți și cu prietenii dumneavoastră din alte grupuri politice, cu orice președinte al altei comisii care ar putea avea intenția de a obiecta în fața acestui act, pentru a-i convinge să nu facă acest lucru. Uh, Desigur, faptul că acceptăm această procedură acum nu înseamnă că se va aplica și în uh, cazul următoarelor um, acte delegate, mai, cu atât mai mult cu cât următorul act delegat este mult mai complicat și probabil că această procedură nu se va mai aplica. Da, Lambert, ai cuvântul. Um, doar câteva cuvinte despre această excepție s-a dezbătut în reuniunea coordonatorilor și dați-mi voie să reamintesc ceea ce a spus deja Jan Olbricht, ceea ce se întâmplă în cazul acordurilor de parteneriat. Vrem ca acest cod de conduită să să însoțească documentele care vor fi trimise și probabil că vom avea o audiere publică a Comisiei Regii în care am putea să ne exprimăm cu privire la diverse aspecte. Am putea să avem o audiere publică a Comisiei Regii înainte de alegeri pentru că cred că ar trebui să dezbatem aceste lucruri cu domnul Han. Nu putem spune doar, da, avem codul de conduită, vedem că există câteva tensiuni și nu facem nimic în acest sens. Poate că ar trebui să ne gândim bine la această idee de audiere publică în următoarele luni. Mulțumesc. Cred că s-a decis deja asupra acestui aspect, deja ne-am, ne-am pus de acord. Mai sunt alte observații? Dacă nu, atunci vom trece la vot. Voturile vor începe într-un minut. Vom vota pe raportul Rosa Estaras Feragut. Mai așteptăm uh, un minut.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 Uh, Lambert De data ce Lambert se așează, vom începe votul. Uh, the first vote is on, as I said, on and the Primul vot, așa cum am spus, are legătură cu fondul de solidaritate. Haideți să verificăm prima dată aparatele. it. doesn't work. Aparatul meu nu funcționează. Poate Miguel nu s-a ocupat așa cum trebuie de lucruri. Șeful secretariatului nostru, deja la al cincilea an, nu știe cum să deschidă votul. Vă rog, haideți să ne verificăm cartele de vot și aparatele. Votul e deschis. Bine. Deci, trecem la rosă compromisul 5. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru. Verificăm 57. Votul este deschis. Votul este închis. Și se adoptă. 54. Cine este pentru? Verificăm 54. Votul este deschis. Votul este închis. ce s-a întâmplat acum? Trebuie să votăm din nou pentru că rezultatele nu au fost afișate. Îmi pare rău, deschidem votul din nou pe 54. Votul este închis. Și se respinge. 56. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 9 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 88 pentru, împotriva abținerii se respinge. Mergem la considerente. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru Verificăm 21. Votul este deschis. Votul este închis. Și se respinge 21. 23. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Îmi cer Treizeci și patru și treizeci și cinci au fost considerate de doamna Baraciu ca fiind acoperite de compromisul numărul 4, deci nu le mai votăm. Trecem la 37 pentru. 37, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 36 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Acum Comisia pentru Buget. Votăm doar 8. Îmi pare rău, nu avem uh, interpretare în italiană. Deci votăm pe amendamentul 8 al Comisiei pentru Bugete pentru împotriva abțineri se respinge 10 pentru împotriva abțineri se respinge și 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum votul final, pentru propunerea legislativă și pentru rezoluția. Avem nevoie de majoritatea obișnuită pentru negocieri și în echipa de negocieri avem nevoie de 25 plus 1. Facem acest, votăm electronic, ca de obicei. Pentru propunerea legislativă, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Pentru rezoluția legislativă, votul este deschis. Votul este Închis. Se adoptă. Și acum avem nevoie de 25 plus 1. vom trata acest vot ca mandat, plus echipa de negocieri, raportor, raportor din umbră și președinte. Votul este deschis. Votul este închis avem. Votul este închis. Felicitări! Bun, acum trecem la următorul vot cu privire la rapoartele de progres 7 și 8. Vă readuc aminte că amendamentul 22 a fost respins. Oh my God. We start with oral amendment. Uh, we, anybody against the oral amendment? Se opune cineva amendamentului oral? Amendamentul oral înainte de aliniatul 1. Nimeni nu se opune? Votăm la amendamentul oral înaintat de raportor pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromis 8 pentru împotrivă adoptat. Amendamentul 12 pentru împotrivă abținere adoptat. Propunerea 14, Ample, pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Amendamentul 13, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 2, verificăm. Verificăm amendamentul 13. Votul e deschis. The vote is closed. Votul e închis. Adoptat 39, 31 la 9. Compromis 2 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. Compromis 3 pentru împotriva abținere adoptat. Propunerea MPL 13. Verificăm electronic. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. Propunere 12. Haideți. E respins. Amendamentul 21 pentru împotrivă, abținere adoptat. 22 a fost retras. Amendamentul oral care să fie introdus înainte de aliniatul 7. Se opune cineva amendamentului oral? Nu. Votăm pentru, împotriva abținerii adoptat. Compromis 4 pentru, împotriva abținerii adoptat. Propunere 4 de FAM pentru, împotriva abțineri respins. Propunere 9 tot din partea FAM pentru, împotriva abțineri respins. Compromis 5 eh, pentru împotriva abținerii adoptat. Propunere 4 Ample pentru. Haideți să verificăm electronic. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. Propunere 5, Ample pentru, împotriva, abținerii adoptat. 7 pentru, împotriva, abținerii adoptat. 8 pentru, împotriva, abținerii adoptat. 9 pentru împotriva abțineri adoptat, 10 pentru împotriva abțineri respins, compromis 6 pentru împotriva abțineri adoptat, amendamentul oral înainte de aliniatul 9 se opune cineva, nu votăm pentru împotriva abțineri adoptat, 29 pentru 29, vă rog, pentru împotriva abținerii adoptat, 6A, compromis 6A pentru împotriva abținerii adoptat, Amendamentul oral înainte de aliniatul 11 se opune cineva? Nu pentru, împotriva abținerii adoptat. Compromis 7 pentru, împotriva abținerii adoptat. 34 se opune cineva amendamentului oral? Nu, votăm așa cum a fost modificat. Cine este în uh, pentru? Haideți să verificăm 34 ă, așa cum a fost modificat. Votăm electronic. Lambert, fac acest lucru pentru tine, pentru că înainte țineai degetul în sus, acum în jos, ă, n-ar fi trebuit să fac acest lucru, dar pentru tine fac. Votul e închis. Aproape în unanimitate adoptat. Propunere 2 de la Ample pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm. Nu știu ce face PPE-ul. Propunere 2, votăm. Votul e închis și e respins. Compromis 9 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 38 pentru, împotrivă. Nu prea pot să-mi dau seama. Verificăm 38. Votul e deschis. Închis, votul închis a fost adoptat. Amendamentul 40. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Nu pot să-mi dau seama. Haideți să verificăm electronic. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. Compromis 10. Pentru. Împotriva. Abținere. Adoptat. Propunerea 2 din partea FAM. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Propunerea 3 pentru împotriva abțineri respins Compromis 11 pentru, împotriva abținerii adoptat. Propunere 5 FAM pentru, împotrivă, abțineri respins. 7 FAM pentru, împotrivă, abținerii respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Propunere 10 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm propunerea 10. The vote is closed. S-a închis votul. Respins. Considerente. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abținere adoptat. Amendamentul 2 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul 1 pentru, împotriva, abținerii adoptat. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abținerii adoptat. 9 pentru, împotriva. Haideți să verificăm electronic. The vote is closed. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abținerii adoptat. Amendamentul oral, amendamentul 11. Cine se opune? Nu votăm așa cum a fost modificat. Pentru, împotriva, abținerii. Adoptat. Propunere A, FAM. Pentru. Haideți să verificăm uh, propunerea A. Closed. S-a închis votul. Respins. Propunerea B din partea FAM. pentru împotriva abțineri respins. Trecem la votul final, votăm electronic, votul s-a deschis. The vote is closed. S-a închis votul. 39 pentru un vot împotriva. Felicitări! Vă mulțumesc foarte mult! Trecem la piața unică europeană a comunicațiilor electronice, raportul Alfonzi, și cred că Lambert dorește să intervină aici. Da, foarte pe scurt, spune domnul Van Nistelrooy. Am înaintat uh, niște amendamente atât la ITRE cât și la regii. Și după cum a putut constata în această dimineață, nu țin uh, pe deplin de competența noastră vor fi votate uh, în comitetul competent pe fond. E vorba de articol, de amendamentele 24, 12 și 14. Și i-am spus secretariatului că poate nu le votăm astăzi aici pentru că țin de competența uh, altor comisii. Da, e vorba de amendamentele 24, 12 și 14. Acestea nu se încadrează în competența noastră. Și uh, ar fi mai bine să nu le votăm aici și să le votăm la ITRE. Da, accept în mod excepțional propunerea ta. Uh, mă bucur, spune domnul Fanisteroi. Putem trece. Amendamentul ce? pentru. Împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 20 pentru. Verificăm 20. Votul e deschis. S-a închis votul și adoptat 29 la 20. 21 pentru acea situație. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 22 pentru. Împotrivă abținere adoptat. 23 pentru. Împotrivă abținere adoptat. 6 pentru. Împotrivă abținere adoptat. 7 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. 8. Aici, François a înaintat un amendament oral. Se opun cineva? Nu, votăm așa cum a fost modificat. 8 pentru, împotriva abținerii adoptat. 25 pentru, împotriva abținerii adoptat. Trecem la considerente. 1 pentru, Haideți să verificăm unul. S-a deschis votul, s-a închis votul. Adoptat. 9 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 10 și 10 pentru. Verificăm electronic. Votul e deschis. S-a închis votul. Adoptat. Identic amendamentul 3, nu-l mai votăm. Amendamentul 2, pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Cred că e adoptat, dar verificăm electronic amendamentul 2 de la considerente. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 4 pentru. 4 pentru. Împotrivă abținerea adoptat. 11 pentru împotriva abține respins, 13 pentru, împotriva abținerii adoptat, 5 pentru, împotriva abținerii adoptat, 15 pentru, verificăm 15, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 16 pentru, împotriva abținerii adoptat, 17 pentru adoptat, 18. Haideți să verificăm 18. Adoptat. Votul final, electronic. Votul e deschis. Vot. S-a închis votul adoptat. 38 votori în favoare, un vot împotrivă. Trecem acum la raportul lui Ivars Godmanis referitor la statistici. Începem. 23 pentru. Verificăm 23. Votul s-a deschis. The vote is closed. S-a închis votul. Respins. 24 pentru. Împotriva abținerii adoptat. 25 pentru. Împotriva. Verificăm. Verificăm electronic. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Respins. 26 pentru. Împotrivă, abținere adoptat. 27 pentru. Verificăm 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 28 pentru împotriva abținere adoptat, 29 pentru, împotriva abținere respins, 30 pentru, împotriva abținere adoptat, 31 pentru. Verificăm 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 32 pentru. Împotriva abțineri respins. 33 pentru. Împotriva abținerii respins. 34, 35, 36 retrase, 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins, de la 40 până la 50 au fost retrase, trecem la considerente, 7 pentru, împotriva abțineri adoptat, 8 pentru, um, votăm 8 și 9 pentru că sunt compatibile, votăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 10. Pentru. Haideți să-l verificăm. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Am făcut o greșeală. S-a închis votul, e adoptat. Trebuie să ne întoarcem la cele două amendamente pe care eu le-am luat ca fiind identice, dar votăm acum 8 și 9 separat. Deci votăm amendamentul 8 pentru, verificăm electronic amendamentul 8, s-a deschis votul, s-a închis votul, adoptat, trecem acum la 9 pentru, verificăm electronic și 9, s-a deschis votul, S-a închis votul. Adoptat. Trecem acum la amendatul 11 pentru. Verificăm electronic și 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 12 la 14 a fost retrase, 15 pentru. Verificăm electronic 15, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 16 pentru. Cred că e aceeași majoritate. Cred că e adoptat. 17 pentru. Împotriva abținerii. Adoptat. 1 a fost retras. 18 pentru. Împotriva abținerii. Adoptat. 51 pentru. Împotriva abținerii. Adoptat. 2 a fost retras. 19 pentru. Împotriva abținerii. Adoptat. 3 retras, 20 pentru, împotrivă abțineri, adoptat, 21 pentru, împotrivă abțineri, adoptat, 4 a fost retras, 52 e caduc, trecem la 22, pentru, împotriva abținerii adoptat, 6 apoi, pentru, împotriva abținerii adoptat, și acum votăm electronic uh, la aviz în ansamblu său. S-a deschis votul. S-a închis votul. 39 de voturi în favoare, un vot împotrivă. Felicitări raportorului, un rezultat excelent. A venit domnul ministru? În două minute vine domnul ministru Costis Hatsidakis, un fost coleg din Parlament care este acum responsabil de politica regională în timpul președinției Elene. Sperăm că dânsul a sosit deja. Two minutes. I think we've done it very, very well. Dear colleagues, I would like... Dragi colegi, haideți să reluăm întâlnirea. Our hour with the presidency, as usual, we have it twice a year. And... E întâlnirea pe care o avem de două ori pe an cu președinția rotativă și l-am invitat pe colegul Costis Hatzidakis, un coleg cunoscut multora dintre dumneavoastră. E o adevărată plăcere să-l avem printre noi astăzi, aș dori să vă reamintesc că e vorba de un schimb de opinii referitor la prioritățile președinției elene privind politica de coeziune. Ca de obicei am să încep dându-i cuvântul uh, domnului ministru, după care vom avea un schimb de întrebări și răspunsuri. Domnule ministru, aveți cuvântul. Vă rog, e mai bine să vă puneți microfonul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. doamnă președinte, dragi colegi, pentru că, în fond și la urma urmei, așa uh, vă numeam în trecut, mă bucur să mă aflu astăzi aici, nu doar pentru că între 1994 și 2007 am fost membru al acestei instituții, dar și pentru că am fost membru al acestei comisii parlamentare. În toți anii mei de eurodeputat, cei 13 ani a fost membru al Comisiei Parlamentare Regii, Iată de ce sunt realmente mișcat uh, de faptul că mă aflu astăzi în fața dumneavoastră, reprezentând președinția Elena a Consiliului. Trebuie să vă mărturisesc că sunt uh, și un pic derutată, pentru că mă simt în continuare membru al Parlamentului European și îndeoseb membru al acestei comisii. Nu încerc să vă lingușesc, credeți-mă, ci e pur și simplu felul în care eu văd lucrurile, mai ales astăzi. Trebuie să vă vorbesc despre prioritățile președinției elene. E o provocare pentru noi. O dublă provocare, aș putea spune, pentru greci. Și asta deoarece, în primul rând, președinția Elena coincide cu alegerile pentru Parlamentul European. O perioadă critică, din motive evidente. Trebuie să finalizăm uh, o serie de dosare și trebuie să trimitem niște uh, mesaje favorabile, pozitive cetățenilor. De asemenea, este o bună ocazie pentru noi să remediem uh, daunele pe care le-a suferit imaginea țării noastre în ultimii ani. Dorim să profităm de această ocazie și să vă surprindem într-un mod favorabil. Nu vrem să ne fixăm o agendă mult prea ambițioasă. Nu acesta este obiectivul nostru. Nu credem că miracole se pot întâmpla în șase luni sau în trei luni, dacă e să ținem cont de uh, alegerile pentru Parlamentul European și de faptul că pe la jumătatea lunii aprilie Parlamentul se va dizolva. Vom încerca să vă surprindem în mod favorabil încercând să livrăm rezultate, încercând să ne concentrăm asupra unor uh, câtorva priorități concrete și încercând să aducem rezultate tangibile, concrete, până la jumătatea lunii martie, bineînțeles, în strânsă cooperare cu celelalte state membre. Noi ne aflăm în fruntea președinției, dar uh, nu ne facem iluzii, știm că putem avea doar un rol de catalizator la Consiliu. De asemenea, dorim să colaborăm îndeaproape cu Parlamentul European pe picior de egalitate. Acum, codecizia nu mai este excepția, în 19... cum era în 1994 când am fost ales ca eurodeputat. Acum, codecizia reprezintă norma. Trebuie să lucrăm împreună, având obiective comune. Politica de coeziune este o piatră de temelie pentru Uniunea Europeană, îndeosebi acum, având în vedere recesiunea economică continuată care străbate Europa. Statele membre se luptă din răsputeri să revină la creșterea economică. Iată de ce politica de coeziune joacă un rol atât de important, pentru că reprezintă instrumentul cheie al Uniunii Europene, în ansamblu său, de a răspunde crizei din punct de vedere financiar. Politica de coeziune a devenit un uh, instrument cheie pentru a sprijini obiectivele strategiei Europa 2020, pentru a atinge un echilibru uh, în uh, decentralizare, un echilibru care va duce la depășirea uh, disparităților existente între diferitele regiuni din Uniunea Europeană. Trebuie să ne concentrăm asupra unui plan de dezvoltare ambițios, proiectat astfel încât să poată face față consecințelor crizei economice și să ducă la generarea unor noi locuri de muncă. Aș dori să vă vorbesc acum despre succesul negocierilor interinstituționale referitor la pachetele de negociere de mm, coeziune pentru 2013-2020. Negocieri care au fost finalizate în timpul uh, președinției lituaniene. Am avut privilegiul de a lua parte la aceste negocieri, în tocmai ca în trecut, în 1999 sau în 2005-2006 oricum, negocierile au fost încununate de succes chiar uh, și fără prezența mea acolo. Aș dori să îi mulțumesc Parlamentului pentru atitudinea sa constructivă de-a lungul acestui proces. Aș dori să-i mulțumesc deosebi, doamnei Hübner, președinta Comisiei Regii. Aș dori să le mulțumesc coordonatorilor și, bineînțeles, raportorilor și echipelor de negociere pentru diferitele regulamente la care s-au ajuns. Aceleași mulțumiri se îndreaptă și înspre echipa de negociere a Comisiei Europene. După cum puteți observa, cooperăm de aproape și cu Comisia. Iată de ce trebuie să avem relații bune și cu ei. Sunt convins că împărtășiți opinia mea că în această încheiere mulțumitoare a negocierilor este cu atât mai favorabilă cu cât pentru prima dată procedura legislativă ordinară a fost folosită pentru tot pachetul legislativ. Iar acest lucru este foarte important pentru comisia dumneavoastră, pentru Parlament, pentru felul în care lucrăm. Știți mai bine decât mine că a fost nevoie de 100 de, de peste 100 de trialoguri pentru a negocia diferitele elemente ale regulamentelor și pentru a atinge elementele necesare de gradul necesar de flexibilitate pentru toți actorii implicați. Și tocmai grație acestei cooperări instituționale eficiente, pachetul de coeziune a fost finalizat uh, la finele anului 2013 și a intrat în vigoare când trebuia. Bineînțeles, a fost vorba de adoptarea regulamentului. Acum intrăm într-o altă etapă. O etapă mai puțin dificilă din punct de vedere politic, însă nu știu dacă e mai puțin turbulentă din punct de vedere tehnic. Dumneavoastră aveți uh, experiența necesară aveți în rândurile dumneavoastră un fost comisar, știți că necuratul se ascunde în detalii. Iată de ce președinția Elena se va concentra asupra punerii în aplicare a cadrului pentru uh, politica de coeziune, pentru că această punere în aplicare să fie cât se poate de eficientă hotărârea de a organiza o întâlnire informală în luna aprilie cu ministrii de resort arată cât de importantă este politica de coeziune pentru noi și uh, contribuția pe care această politică o poate aduce în lupta împotriva șomajului și împotriva recesiunii. Președinția Elena nu dorește să facă o, din această întâlnire o dezbatere la nivelul societății generale. Bineînțeles, uh, miniștrii invitați se pot uh, bucura de prezența lor în Atena, uh, pot petrece un timp agreabil acolo, dar noi vrem ca această întâlnire să fie o întâlnire unde statele membre pot lua hotărâri relevante referitor la noile regulamente. se eh, vor oferi îndrumări pentru o rapidă punere în aplicare a noilor regulamente. Am discutat deja despre aceste puncte cu doamna Hübner, am invitat-o să ia parte la această întâlnire și dacă câțiva dintre dumneavoastră doresc să participe la acea întâlnire, sunteți bineveniți. Încă mai putem pune la punct detaliile referitoare la participare, dar eu vreau ca Parlamentul și această comisie să fie prezentă la acea întâlnire, din motive evidente, nu mai trebuie să vi le explic. În ceea ce privește provocările pentru viitorul imediat, problema actelor delegate trebuie menționată. Chiar dacă procesul decizional în ceea ce privește uh, actele delegate se desfășoară în paralel la Consiliu și la Parlament. Totuși, e evident că statele membre vor trebui să discute în amănunt acest dosar. Și dați-mi voie să fiu sincer cu dumneavoastră. Comisia a hotărât să emită un număr limitat de acte delegate, reunind sub umbrela unui singur act delegat mai multe articole. Și se poate ca acest lucru să facă ca întregul proces să tergiverseze, pentru că anumite state membre s-ar putea să respingă întregul pachet de acte delegate doar pentru că s-ar putea să se opună unuia sau mai multora din ele, uh, elementele din uh, pachete. În anumite cazuri, poate se vor opune doar unuia dintre mai multe pachete. Comisia a comunicat deja uh, Parlamentului și Consiliului uh, actul delegat referitor la codul de conduită și noi, în calitate de președinție, i-am uh, semnalat Parlamentului să emită o procedură accelerată de neobiectare pentru ca acest cod de conduită să poată fi pus înainte de cele două luni prevăzute de tratat în perioada anterioară alegerilor europene, credem că trebuie să spunem foarte clar cât de mult apreciem rolul partenerilor noștri în punerea în aplicare a programelor de coeziune. Dar uh, problema actelor delegate și felul în care gestionăm aceste acte delegate, atât la nivelul Consiliului cât și la nivelul Parlamentului, reprezintă o prioritate pentru noi. E o problemă de natură tehnică, dar uh, în cele din urmă și <laughs> încă o dată trebuie să spunem lucrurilor pe nume, s-ar putea să devină o problemă politică. Iată de ce colaborăm de aproape cu celelalte state membre, cu Parlamentul și cu Comisia, deoseb cu domnul comisar Han, pentru a evita orice amânare inutilă care ar putea să apară uh, din uh, niște motive absolut uh, futile, pentru că ar fi păcat având în vedere că regulamentul a fost adoptat uh, când trebuia. Ar fi păcat și ar fi foarte greu să le explicăm cetățenilor de ce amânăm punerea în aplicare a noului regulament din cauza unor chichițe de natură juridică. Trec acum la o altă întrebare importantă și mă bucur că doamna Estara Sfaragut, uh, doamna raportor, se află în sală, mă voi referi acum la uh, Fondul uh, European de Solidaritate. Dați-mi voi să vă spun că adoptarea regulamentului modificat pentru Fondul de Solidaritate European este una din prioritățile președinției elene. negocierile interinstituționale în cadrul codeciziei trebuie să înceapă cât se poate de repede. Acesta este obiectivul nostru. Iar aceste negocieri trebuie încheiate cât se poate de repede, până la finele lunii martie, cel târziu. Cred că sunteți cu toții de acord că sunt negocieri importante. Știm că instrumentul uh, îndeplinește destul de bine obiectivele, însă se consideră că anumite criterii pentru activarea acestui instrument sunt mult prea complicate sau nu sunt suficient de clare. Propunerea Comisiei pentru regulamentul modificat reprezintă o, o oportunitate excelentă pentru a reforma acest regulament, învață din greșelile trecutului și oferă posibilitatea ca acest regulament să fie mai ușor de folosit și să se introducă criterii mai clare în ceea ce privește beneficiarii. Aș dori să pun accentul asupra faptului că provocarea nu rezidă doar în constrângerile de timp de a încheia negocierile cât se poate de repede, lucru evident, dar doamna Estaras știe foarte bine că provocările țin și de restricțiile bugetare aferente și vorbesc aici nu în calitate de uh, ministru elen, ci de președinte al Consiliului. Cred că înțelegeți la ce mă refer. Sunt convins că vom continua pe făgașul unei bune cooperări cu această comisie și vom reuși să adoptăm această propunere în actualul mandat al Parlamentului. Acesta este obiectivul nostru. Încă o dată este un mesaj pe care trebuie să-l transmitem cetățenilor, un lucru pe care toată lumea poate să-l înțeleagă. În plus, este o expresie tangibilă a solidarității europene. Iată de ce ar fi păcat să nu ajungem la un acord, să nu găsim un numitor comun înainte de alegeri în ceea ce privește Fondul European de Solidaritate. Conchid vorbind de regiunile ultraperiferice. Vin dintr-o țară insulară și înțeleg pe deplin care este situația delicată a regiunilor ultraperiferice. Vă pot asigura, prin urmare, că președinția și angajamentul să adopte uh, toate actele uh, încă în curs de așteptare referitoare la regiunile ultraperiferice. Apreciem avizul regii. Nu prea s-a recurs la codecizie, trebuie să vă spun sincer, în această chestiune, dar uh, Apreciem foarte mult avizul dumneavoastră și, înainte de finalizarea negocierilor la acest dosar, Consiliul așteaptă cu mare interes opiniile și contribuțiile dumneavoastră. Prioritățile noastre sunt clare așadar. În primul rând, punerea în aplicare a regulamentului, a regulamentelor, de fapt, nu depinde însă de noi, depinde de celelalte state membre, de comisie, bineînțeles, Iată de ce vom organiza în luna aprilie Consiliul Informal, iar uh, acesta se va ocupa doar de acest subiect. Cum putem răspunde la întrebările ridicate de statele membre? Cum putem accelera um, întregul proces pentru a nu mai pierde timp? A doua prioritate se referă la abordarea acestor uh, aspecte tehnice și juridice ce țin de actele delegate. Bineînțeles, avem cele două pachete legislative, fondul de solidaritate, un punct foarte important, și pachetul referitor la regiunile ultraperiferice. Acesta nu uh, e un uh, punct problematic pentru celelalte state, dar pentru aceste regiuni este un punct uh, extrem de important. Având în vedere alegerile care urmează, vom încerca să facem tot ce ne stă în putință, dar vom încerca să facem acest lucru și pentru a vă dovedi că președinția elenă poate fi o președinție încununată de succes. Știm că suntem condamnați să reușim și cred că vom face acest lucru. Mulțumesc! Much, Minister, and, um, uh, in line with the tradition that you know... Mulțumesc, domnule ministru, și în, uh, așa cum se covine, trebuie să dăm acum cuvântul coordonatorilor. Domnul Van Nistelrooy, după aceea Constanțe, mulțumesc foarte mult. Avem jumătate de oră și sunt convins că foarte mulți colegi doresc să ia cuvântul. Așadar, uh, foarte pe scurt, o remarcă din partea mea. știți că personalitatea dumneavoastră este foarte pare o, păreți o persoană foarte drăguță, dar de fapt sunteți un negociator foarte dur, să nu luați uh, aparențele drept esențe, pentru că așa este realitatea dumneavoastră. Ați dat vadă de, um, de capacități în negocierea pentru fondul de solidaritate, aceasta este realitatea, dar oricum aveți așa o carapace foarte, foarte moale, foarte drăguță și uh, într-adevăr, puteți să înțelegeți foarte bine și activitatea pe care o facem uh, la Parlament și acest lucru este extrem de bun. Cred că putem avea înțelegere oricum reciprocă. Cred că ar fi înțelept însă să avem uh, angajamentul Consiliului în comunicarea acestor modificări pe care le-ați făcut la fondul structural de investiții, pentru că unele țări continuă cum au făcut până acum. În ceea ce privește comunicarea cu cetățenii, de exemplu, sau în legătură cu uh, agenda alegerilor, există, de exemplu, o abordare diferită o abordare diferită în ceea ce privește concentrarea tematică, condiționalitățile exante și așa mai departe. Deci colaborarea Uh, dumneavoastră și angajamentul dumneavoastră uh, din partea, și din partea statelor membre este extrem de importantă, la fel cum este și implicarea statelor. Uh, cred că și implicarea cetățenilor. Știu că în anumite țări lucrurile merg mai ușor, poate că, de exemplu, dacă acestea sunt 30% din investițiile noastre, știu cât de important uh, sunt, de exemplu, în Grecia aceste investiții într-o perioadă de criză. Cu cât avem mai multe fonduri, cu atâta se face o diferență clară pentru întreprinderi și pentru investițiile publice. Se simte acest, uh, acest aport. Dacă și comunicarea este mai bună, așa cum am adresat și întrebarea către Comisia Europeană și o repet, uh, în această după-amiază, când avem ocazia să discutăm cu domnul comisar Han, o să mai spun o dată. Oricum, trebuie să investim în comunicare, vă rog să investiți în comunicare și uh, să fiți partenerul nostru. Și când vorbim despre schimburile, schimbările care trebuie făcute, mă bucur, de exemplu, că ați vorbit și despre actele delegate. Dacă, de exemplu, există o problemă Câteodată se poate rezolva prin eliminarea problemei respective și continuând doar cu restul, dacă o chestiune e controversată. Trebuie să ne uităm uh, și din punct de vedere tehnic ce se poate face. Nu putem să culegem doar cireșele de pe tort, dar sigur putem să eliminăm anumite elemente controversate care să permită uh, o abordare mai lină. Ați vorbit și despre fondul de solidaritate și uh, poate că mai mulți vor vorbi despre acest lucru, dar cred că uh, Parlamentul a cerut acest aspect deja de mulți ani, când dumneavoastră încă erați coleg cu noi. Ați dat cu pumnul masă despre acest subiect și știți exact unde ne-am împodmolit de fiecare dată. La Consiliu, bineînțeles. Aceasta este ceva pe care noi ne-am dorit să îl încheiem, să îl terminăm. Mă bucur de angajamentul dumneavoastră și față de Consiliu pentru ca lucrurile să fie mai flexibile. Și ultima mea remarcă este următoarea, și anume că am venit la reuniunea informară pe care ați organizat-o, așa cum facem întotdeauna, mai ales pentru că Parlamentul este gata să-și arate interesul pentru situația din Grecia. Am făcut același lucru în trecut cu acest task force de comunicare pe care l-am avut, dar și la întâlnirea Consiliului. Deci ne bucurăm de această invitație pe care ați adresat-o iarăși și uh, mă, vă mulțumesc pentru că ați venit aici la noi în comisie. Mulțumesc! Da, mulțumesc, dragi colegi. Mai avem jumătate de oră doar de interpretare, spune președinta, deci vă rog lăsați și pe ceilalți colegi să vorbească. Deci, Constanțe. Mulțumesc, Danuta. Bine, bine ai venit, Costis, înapoi uh, la Comisia Regii. Mă bucur foarte mult să te văd aici și pot să fii sigur că îți doresc ție și Greciei uh, o președinție de succes. Cred că nu este numai de ajutor pentru Grecia, ci este de ajutor și pentru Uniunea Europeană dacă putem să transmitem acest semnal că tu și Grecia, ca membru în Uniunea Europeană, poate să uh, creeze o președinție de succes. Mă bucur să ascult obiectivele pe care ni le-ai prezentat. Am finalizat baza pe, în pachetul pentru politica de coeziune. Nu am avut succes în toate punctele din partea Parlamentului European, dar acum oricum avem o bază pentru o politică de coeziune solidă pentru următorii șapte ani. Da, Trebuie într-adevăr să discutăm și despre actele delegate, este o prioritate pentru noi și în această dimineață am decis să deschidem procedura non-objection pentru codul de conduită, care a fost într-adevăr un succes pentru Parlament, faptul că a putut obține acest cod de conduită. Putem, deci, din partea Parlamentului să dăm un semnal clar că vrem să accelerăm procedura și finalizarea pentru politica de coeziune. Și sperăm ca semnalul uh, care se va da și statelor membre și statele membre către Consiliu să fie foarte clar și anume că vrem să facem tot posibilul pentru a îndeplini tot ce mai rămâne de îndeplinit. Dar, bineînțeles că și președinția, acum statele membre, Consiliul, trebuie să-și facă și ei temele. Și după cum spuneai, nu este vorba de o chestiune tehnică, de a avea dubii despre un punct sau altul în ceea ce privește actele delegate, e nevoie și de un semnal politic pe care îl așteaptă statele membre și statele membre vor să finalizeze acest pachet pe coeziune. Un alt punct, uh, fondul de solidaritate, îți amintești probabil că acum șapte ani am avut aceeași situație în care a trebuit să lucrăm pentru un nou fond de solidaritate la Parlament. Am făcut acest uh, efort, iar statele membre l-au refuzat, acest propuneri le-au refuzat timp de ani de zile. Acum avem altă situație, suntem iar în procedura de codecizie, dar dacă tu vei reuși acest lucru, va fi extraordinar, pentru că șapte ani de non-acceptare la Consiliu și acum trei luni pentru triloguri și pentru negocieri, ar fi extraordinar acest parcurs. Însă această Uniune Europeană are nevoie de un nou fond de solidaritate. Acest instrument este absolut necesar, este momentul să terminăm în fine cu această poveste neterminată și îți urez mult succes în acest sens. Cred că raportorii și raportorii din umbră au fost foarte implicați să facă o propunere din partea Parlamentului și sper ca și trilogul să fie de succes până la sfârșitul acestui mandat. Îți mulțumesc! Mulțumesc! Ivers Bocmanis pentru liberale acum. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Aș dori și eu să vă pun, supun atenției câteva puncte. Știți că Parlamentul se află în precampanie electorală, deci probabil că nu vom fi extrem de activ. Toată lumea vrea, bănuiesc, majoritatea vor să fie realeși și de aceea responsabilitatea noastră este mai mare. Aș vrea să menționez câteva puncte. Fiecare perioadă a început cu diferite chestiuni. Perioada 2007-2013 a început cu un nou sistem de control al managementului, un nou sistem de auditare și acesta a fost un motiv de întârziere a fost cu adevărat un motiv de întârziere pentru implementarea fondurilor. Această perioadă va începe cu acordurile de parteneriate care nu s-au mai folosit înainte, programul operațional după aceea. După câte știu eu, au existat deja zvonuri că numai trei țări pot să pună pe masa Comisiei deja acordul de parteneriat până în ianuarie, la sfârșitul lui ianuarie. Probabil că de-abia după consultări instituționale se va putea ajunge la alte state membre. Unii au timp și unii n-au timp să-și pregătească acordurile de parteneriat. De aceea trebuie să înțelegem de ce nu s-a început cu viteză mai mare această perioadă. Un alt punct pe care vreau să-l menționez este cel care se referă la șomajul la tineri. Acesta a fost uh, tras în avans, să spunem, ca subiect de discuție. Depinde foarte mult însă și de front-loading-ul fondurilor, pentru că aceste fonduri vor fi disponibile din fondurile sociale. Nu este o folosire clară, o cheltuire clară a banilor ca, în timpul, uh, ca pe fondurile de coeziune, un, un punct de 11 priorități cu indicatori de, de, cantitativ care trebuie să fie îndepliniți și cine nu își prezintă performanțele nu poate să primească fondurile. Nu este așa. Aș fi foarte bucuros, deci, dacă am uh, încercat să analizăm cum s-a început acest program și cum va fi finalizat uh, apoi cum vom avea o dovadă că s-a ajuns la vreun rezultat? Și ultimul punct pe care vreau să-l spun e despre Grecia și, de fapt, nu numai despre Grecia. Ceva nu e regulă cu fondurile sociale. Dacă ne uităm la țările problematice din punct de vedere macroeconomic, Grecia, de exemplu, care este foarte bună la de, fondul de dezvoltare regională și la fondul de coeziune. Sunteți pe locul 5, acestea sunt date din 1 decembrie 2013. Aveți 72% rată de absorpție, 10% peste medie, deci sunteți mai buni decât Spania, care nu sunt deloc rău la acest punct, mai bine decât media oricum și mai bine decât Portugalia, care este pe locul 3. Dar E vorba de fondul regional și fondul de coeziune, dar dacă luăm fondul social, care are legătură cu șomajul, de fapt mult mai mult decât alte fonduri, situația este alta. Sunteți mult mai jos decât media europeană. Și sunteți doar pe locul 15 din 27, spune vorbitorul, la fel ca și Spania. La fel, așa se întâmplă pentru toate țările care au o rată mare a șomajului, au o rată foarte proastă de absorție la fondul social. Nu știu de ce. Unul din motiv este că, motive este poate că nu există o supraveghere a implementării. Atunci când am făcut propuneri pentru următoarea comisie, cine va fi uh, responsabil cu supravegherea fondurilor de coeziune, eu am făcut această propunere, dar a trebuit să o retrag pentru că uh, din păcate, nu mai există nimeni momentan care este responsabil cu supravegherea nici COBU, nici EMPL, nici REGI. Și întrebarea este, deci, atunci cine va prelua această răspundere foarte mare care va, fi, uh, va veni după primul, primile, primele luni de, în exercițiu ale comisiei? Trebuie să analizăm această deficiență, pentru că altfel, în final, noi vom fi de vină pentru tot și ei vor folosi instrumente împotriva noastră de la cei care nu vor să plătească bani pentru coeziune. O să ne spună că vrem bani, dar nu implementăm și așa mai departe, aceeași discuție. Până acum știți că avem 64% rata absorpției uh, medie de coeziune și fond social și 60,21% la fondul de dezvoltare regională și de coeziune în medie. Dar 52% dintre țări sunt mai rău decât media la coeziune și regional și, uh, din 60% dintre țări sunt peste medie la indicatorul de absorpție al fondurilor sociale. Aș fi foarte recunoscător dacă ați atrage deci atenția asupra acestui fond social pentru ca să putem combate șomajul. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom încerca să dăm cuvântul tuturor acum domnului Olgiv Vlasac. Mulțumesc, vreau și eu să îți urez bun venit, Costis, pentru că este o mare plăcere pentru mine să vii aici, să te văd și aici. Ai spus că politica de coeziune este una din prioritățile președinției elene și am vrea să folosim acest instrument pentru a combate recesiunea și șomajul. Dar aș vrea să menționez și o prioritate care este extrem de importantă, după părerea mea, e vorba de susținerea competitivității și a cercetării și inovării. Mă refer aici mai ales la programele COSME și Horizont, Horizon. Întrebarea mea este, pentru că avem nevoie de o susținere directă a investițiilor și o finanțare, și a finanțării. Deci vreau să știu dacă ai idei uh, proaspete despre cum se poate îmbunătăți această situație. Și o a doua remarcă se referă la sarcina administrativă. Este un coșmar acest subiect. Întrebarea e dacă aveți idei proaspete în acest sens și dacă ați putea să ne ajutați să îmbunătățim această situație. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Angurakis. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, în Uniunea Europeană există atacuri în continuare împotriva um, clasei lucrătoare există atacuri împotriva oamenilor de pe stradă, pentru că, uh, indiferent dacă există creștere în țara respectivă sau nu, în orice caz, uh, clasa care lucrează este cea care suferă. Majoritatea lucrătorilor, uh, de asemenea, consideră că nu se poate ieși din criză decât prin măsurile care s-au propus până acum. În același timp, însă, se și promovează specula. Ar trebui totuși să știm că recesiunea există în continuare și că perspectivele pentru o recesiune există real. În ceea ce privește însă punctele pe care negociem în politica de coeziune, lucrurile se vor înrăutăți și mai tare, pentru că tocmai criza economică a sporit concurența și de aceea s-au dezvoltat inegal țările și regiunile din Europa. Trebuie să mai știm un lucru important în legătură cu Grecia sau, de fapt, să mai spun ceva, un punct foarte important. Acesta este motivul deci politica pe care am dus-o în trecut și politica de coeziune este un motiv clar pentru care obiectivele Europei 2020 nu au fost uh, atinse. Nu ne miră deloc pentru că e vorba de interesele uh, capitalurilor mari, de interesele întreprinderilor mari care sunt cele care contează mai mult și în același timp cei care lucrează nu sunt cei care beneficiază de aceste măsuri. Semestrul european, de exemplu, Uniunea Europeană în general trebuie să fie competitivă față de India și față de China, să ne uităm, de exemplu, la salarii. Deci, lucrurile avansează, însă, din păcate, totul pe spinarea lucrătorilor, pe spinarea cetățenilor simpli. Așadar, tocmai în Grecia lucrurile sunt din ce în ce mai dramatice și cred că toți colegii ar trebui să știe că s-a plecat de la premiza că șomajul uh, foarte ridicat care există la mine în țară, 27 sau 62% uh, la tineri, de exemplu, se va, ridic, se va, uh, va, va continua. Aceasta este premiza pe care am plecat și noi, că acestea nu se vor diminua. Din păcate însă văd că nicio măsură, într-adevăr am avut dreptate, nicio măsură nu reușește să îmbunătățească situația. Din contră, situația se înrăutățește din ce în ce mai mult și avem, de exemplu, 200.000 de, de lucrători în Grecia care nu mai pot să-și permită o mașină, care și-au vândut mașina pentru că nu mai pot să plătească taxa pe autovehicul. Eu cred de aceea că aceasta arată într-adevăr cât de groaznică este situația lor și cât de gravă este situația țării. Dacă ați fi aici cu noi, ați ști exact cât de dificile sunt situațiile de care vă vorbesc. S-a vorbit și despre programe de susținere a tinerilor și vreau să vă spun că dacă aceste programe se pun în aplicare în Grecia, ele se pun pe programe, pe contracte pe termen de, pe durată determinată, contracte foarte scurte, care nu aduc de fapt o mare perspectivă oamenilor și care nu de, îi integrează de fapt pe piața muncii. Există foarte multe probleme, așadar, și dacă există creștere sau dezvoltare, atunci întotdeauna aceasta se întâmplă pe spinarea lucrătorilor programele din fondul de coeziune nu sunt folosite prea bine, nu aduc prea multe ameliorări, există destul de multe reduceri și, în general, direcția acestor programe nu este foarte bună pentru că nu se îndeplinesc cu adevărat nevoile nici în domeniul transportului, de exemplu, nici în domeniul locuințelor. Nu se fac ameliorări considerabile nu există nimic care să fie cu adevărat în beneficiul șomajului și a șom- în beneficiul șomerilor, îmi cer scuze. În Europa nu prind aceste programe. Sau poate ar trebui să mai menționăm și altă temă. De ce nu se stimulează termoficarea? Este foarte păcat să nu rezolvăm problemele de încălzire pe care le avem în Grecia printr-un astfel de proiect. Ar trebui totuși să mai stimulăm și astfel de proiecte. Suntem foarte pesimiști, de aceea nu credem decât că cu o schimbare radicală am putea să avem îmbunătățire, numai dacă vrem cu adevărat să ajutăm um, și um, populația, putem să um, facem ceva concret. De aceea eu zic că trebuie să ieșim din Uniunea Europeană pentru că atâta timp cât suntem în Uniunea Europeană nu o să putem servi decât interesele marilor uh, firme. Mulțumesc, uh, Ian și Rosa. Mai vor să ia cuvântul Ianul Brâși, te rog. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru că ați venit aici. Mă bucur că sunteți chiar prezent, pentru că nu mulți uh, miniștri din Europa înțeleg chiar specificitățile Parlamentului European. Cred că uh, Astfel uh, putem comunica mult mai ușor. În primul rând vreau să vă întreb dacă considerați că interesul sporit al Parlamentului European în implementarea acestor programe va face o diferență. Noi așa considerăm. Am terminat acest pachet legislativ, dar eu cred că Parlamentul va face tot posibilul înainte de sfârșitul legislaturii pentru ca să fie bine informat despre implementare. Iar noul Parlament, sunt convins, va fi foarte activ uh, și uh, atunci când va veni revizuirea după trei ani sau trei ani și jumătate, va trebui să știm că acesta este rolul nostru. Iată despre ce e vorba în politica de coeziune. Comisia bugetară, Comisia de control bugetar a discutat astăzi tot despre această temă și aceasta arată cât de important este subiectul acum recent. Am ascultat declarația dumneavoastră Vom avea, poate pe o perioadă scurtă, dar vom avea contact cu președinția Elenă pe perioada acestui uh, proces. Înțeleg că dumneavoastră acum însă reprezentați 28 de state membre, nu numai Grecia, dar sigur că nu vorbim numai de Grecia, ci de întreaga Europa. Am o întrebare foarte scurtă. Care este reacția Elena în calitate de președinție față de Datele prezentate de directorul general DEFA, de exemplu de astăzi, la întâlnirea cu parlamentarii naționali. El și-a început uh, discursul despre politica de coeziune spunând că nu am plătit, nu știu, 16 sau 18 miliarde în decembrie. Deci primele șase luni uh, vor fi o problemă de gaură în buget vor aduce această problemă. Care este poziția președinției, subliniez Elene, din Consiliu, știind că vom avea această lacună, vom avea o dorință vom avea uh, o, o strategie pentru a corecta acest buget, avem un buget rectificativ. Cum reacționați noastră pentru a gestiona această problemă în calitate de președinție a Consiliului? Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, Rosa Estera Seragut are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Mulțumesc de asemenea pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit și mulțumesc că ați pus între prioritățile dumneavoastră aprobarea Fondului de Solidaritate pe care l-am adoptat astăzi în cadrul acestei comisii și pentru care am primit mandatul să uh, negociem, să începem trilogul și să finalizăm dosarul până în martie. Fără îndoială este un subiect uh, cheie, este expresia solidarității în Uniunea Europeană. Evident, uh, e adevărat, că bugetul a fost redus, dar propunerea pe care am făcut-o și am adoptat-o astăzi e mult mai realistă decât propunerea care a fost prezentată în 2005, atât din partea Comisiei cât și din partea Parlamentului. E o propunere care uh, reunește destul de bine atât dezastrele regionale cât și dezastrele generale. Acestea sunt uh, exprimate acum ca procentaj din PIB. După cum am avut ocazia în decembrie să ne întâlnim cu echipa dumneavoastră, iar acum vom avea ocazia să ne întâlnim în cadrul uh, trialogurilor, doresc să vă spun că este foarte important să finalizăm acest dosar înainte de luna martie. Este foarte important să încercăm să ajungem la un acord la trialoguri cu acest nou regulament am încercat să corectăm uh, acele măsuri care nu se dovediseră a fi eficace după aplicarea acestui fond în toți acești ani. Vom încerca să cuantificăm la 1% din PIB ajutor pentru dezastre regionale, să putem uh, folosi fondul și pentru asistență tehnică, o solicitare care venea din partea tuturor regiunilor și din partea Comitetului Regiunilor. Am prelungit termenele atât pentru solicitare cât și pentru executare și avansuri. Există acum posibilitatea um, oferirii unor avansuri odată ce uh, au fost îndeplinite toate criteriile juridice. Cred că putem ajunge la, acord, la un acord, cele trei instituții, Parlamentul, Consiliu, Comisia și uh, doresc să discutăm cât se poate de repede pentru a finaliza dosarul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, aveți cuvântul. I'll try to be very voi încerca să fiu foarte concis, oricum nu am alternative, pentru că în 10 minute trebuie să termin, trebuie să mergeți la prânz și aveți lucruri mai importante de făcut decât să mă ascultați pe mine. Oricum voi vorbi engleză, așa că nu aveți nevoie de căști. În primul rând, referitor la ce a spus Lambert și Constanțe, dar și um, alți colegi, cu privire la actele delegate. Trebuie să vă spun că președinția Elena a trimis deja un semnal uh, în legătură cu codul de conduită le-am propus statelor membre ca acest cod de conduită să fie adoptat cât de repede posibil. Desigur, continuă să existe anumite probleme care nu au fost rezolvate încă, dar cred că dacă vom colabora cu Comisia Europeană, vom reuși să trecem peste aceste obstacole, deoarece astfel um, statele membre, dar și instituțiile Uniunii Europene, inclusiv Parlamentul, ar beneficia de pe urma găsirii unor soluții. Desigur, mi-ar plăcea să nu existe aceste probleme, însă nu putem să fugim de realitate. Și Trebuie să gestionăm aceste probleme, să le rezolvăm și înțeleg că statele membre au înțeles și ele la rândul lor că e important ca aceste probleme să fie rezolvate, deoarece ele sunt cele care au nevoie de banii care provin din aceste fonduri. De aceea consider că în cele din urmă toată lumea va da dovadă de o atitudine rațională. Deocamdată acesta este singurul comentariu pe care îl pot face. Înțelegeți că am câteva restricții ca președinte al Consiliului și acum sunt un pic invidios pe dumneavoastră pentru că aveți libertatea de a vă exprima părerile fără să fiți constrânși așa cum sunt eu în calitate de președinte al Consiliului. Acum, în ceea ce privește implementarea regulamentului, domnul Gottman s-a referit la acesta, desigur, există câteva întârzieri. Anumite state membre au trimis deja propunerile lor, altele nu. Noi uh, colaborăm cu, cu Comisia Europeană și uh, sperăm că această problemă va fi rezolvată. Pentru a fi, pentru a fi adoptat, prima dată trebuie să avem um, pro- propunerile. Nu e prima dată când ne confruntăm cu o astfel de situație. Știu că am avut aceste probleme și în perioadele de programare precedente. Dar consider că avem o echipă foarte eficientă din partea comisiei care se ocupă de acest, aceste aspecte. Am înțeles că și comisarul Han va fi prezent aici după masă, așa că puteți să aduceți uh, și la cunoștința dânsului această problemă. Și, după cum v-am spus, noi uh, cooperăm uh, strâns pentru a rezolva această problemă, care, într-adevăr, domnule Gotmalis, este una, una reală. Iar acum mă întorc către Grecia, deoarece ați vorbit despre problema ratei de absorpție. Este clar că am început pe picior greșit. La 18 luni mai târziu, imediat după alegerile, alegeri în 2012, Grecia nu se descurca foarte bine la rata de absorție. Era pe poziția 18 sau a 20-a în rândul statelor membre. Pe lângă faptul că am avut problemele noastre în sistemul bancar, scrisori de garanție invalide, probleme cu um, lichiditățile, am făcut un efort enorm și așa cum ați spus, acum ne situăm pe locul 4 sau al 5-lea între statele membre în ceea ce privește rata de absorpție. În ceea ce privește fondul social european, lucrurile au stat și mai prost acum câteva luni, însă am reușit să umplem acele lacune. Până la sfârșitul anului, rata de absorpție pentru Grecia pe pe total, pe pachetul în întregime, era de aproximativ 74% în ceea ce privește Fondul Social European. Rata de absorpție pentru Grecia a fost de 62%. Nu rău, n-a fost rău, desigur, se poate și mai bine. Cu siguranță că lucrurile se pot îmbunătăți, însă trebuie să ne raportăm mereu la punctul de la care am, de unde am plecat. Problemele structurale, problemele cu banii. Uh, și de asemenea, trebuie să luăm în considerare și progresul pe care l-am făcut și care, mm, o pot afirma cu toată modestia, este unul foarte important. Desigur, continuăm să, să, să luptăm, nu numai pentru că vrem să avem o imagine bună aici la Bruxelles, ci pentru că ne facem datoria față de țară. Revenind acum la, domnul, la întrebarea domnului Flazac uh, cu privire la programele Cosme și Horizon, Acesta nu este de, um, de competența mea. Ministerul um, Educației este însărcinat de aceste programe. Știu că președinția a organizat deja o conferință cu privire la aceste programe în Atena și mm, sunt planificate și alte evenimente pe acest subiect. Noi dorim să accelerăm mersul lucrurilor, nu vrem să mm, apară întârzieri în ceea ce privește aceste două programe foarte inovatoare. Acum uh, voi uh, trece la greacă, îi voi răspunde în greacă domnului um, Agurakis, pentru că ar fi foarte amuzant uh, pentru, pentru acesta să vorbesc el în engleză. Domnule Agorakis, um, respect poziția dumneavoastră. În democrație um, sunt permise punctele de vedere diferite. Uh, oamenii care au puncte de vedere diferite se ascultă între ei și apoi iau o decizie. Într-adevăr, um, Grecia s-a confruntat cu o criză fără precedent. Am făcut totuși câteva progrese în ceea ce privește disciplina fiscală, Acum avem un surplus primar, avem um, de asemenea sunt, avem cel, suntem pe locul 5 în ceea ce privește cel mai mic deficit din um, Uniunea Europeană. Previziunile economice anunță creștere pe viitor Șomajul, într-adevăr, a atins un uh, nivel um, foarte înalt. Nimeni nu neagă acest lucru. Cu toate acestea, majoritatea organizațiilor internaționale consideră că anul acesta, după șase ani de recesiune, se va înregistra în cele din urmă o creștere. Dar pentru a realiza aceste lucruri, toți grecii trebuie să se implice. Uh, și mai sunt două întrebări. Jan Olbricht a vorbit despre întârzierile când vine vorba de plăți. Este adevărat și acest lucru, din păcate. Cred că a avut um, de-a face cu câteva probleme legate de fonduri în bugetul european, câteva probleme în interacțiunea dintre Parlament, Consiliu și Comisie în ultimele luni. Noi uh, nu suntem decât victimele acestor întârzieri, ca țară mă, mă refer. Încercăm totuși să evităm repercusiunile asupra bugetelor noastre din cauza acestor probleme tehnice. Oricum, cred că suntem aproape de a găsi o soluție cu Comisia Europeană pentru a evita astfel de consecințe. Dar această problemă nu are nimic de a face cu președinția. Este doar o problemă moștenită din trecut și aceasta va fi rezolvată curând de către serviciile Comisiei. Și acum, în încheiere, pentru doamna Estaras, în numele, ca președinție am organizat deja două um, întâlniri în ianuarie. Aceste întâlniri au fost organizate la nivelul Consiliului și au avut legătură cu Fondul de Solidaritate. Pe 31 ianuarie vrem să mai organizăm o a treia întâlnire. Și am întâlnit am încercat să ajungem la un numitor comun cu statele membre. Desigur, um, înțelegeți că vrem um, să accelerăm lucrurile pentru adoptarea acestui nou regulament. În ceea ce privește programul nostru, doresc să vă spun că scopul sau, dacă preferați, ambiția noastră, obiectivul nostru este uh, să demarăm trialogurile în măsura posibilului până la mijlocul lunii februarie. Acesta este calendarul nostru și sper că în cooperare cu celelalte state membre și cu Parlamentul European vom reuși să le respectăm. Acestea au fost comentariile mele. Am avut o intervenție de 12 minute. M-am bucurat să vă văd. Vă stau în continuare la dispoziție și discuțiile noastre vor continua. Trebuie să faceți treaba de șase luni în trei luni. Va trebui să reacționați rapid. Într-adevăr, așa este, dar suntem condamnați la succes, după cum v-am spus deja, nu avem alternativă. Dacă aveți nevoie de noi, vom fi alături de dumneavoastră, în special pe politica de coeziune. Mulțumim din nou și vă dorim toate cele bune.